Guten Morgen. Bună dimineața. Este foarte frumos când cel puțin cineva îmi răspundă la acest salut. Continuăm ordinea de zi și în această dimineață avem prezentarea unui uh, studiu intitulat Reducerea abandonului școlar în Uniunea Europeană. Cred că ne interesează pe toți ceea ce doamna Anemarie Nevala ne va spune pe marginea acestei teme. Vă rog, doamna Nevala, aveți cuvântul. Uh, well, thank you very much, first of all. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând aș dori să-i mulțumesc, doamne președinte a Comisiei, și colegilor de la Departamentul de Politică B. Doresc să mulțumesc Parlamentului pentru faptul că m-au invitat aici să vorbesc despre munca pe care am avut-o în această iarnă în legătură cu abandonul școlar. Este o temă care pe mine mă pasionează foarte mult. Am lucrat foarte mulți ani, în ultimii ani, în această temă și sunt foarte bucuroasă că sunt astăzi aici. Mă numesc Anne-Marie Nevala, acum lucrez în Anglia, dar uh, vin din Finlanda și reprezint o echipă de cercetători care au realizat acest uh, studiu la începutul uh, iernii care tocmai a trecut. Doresc să încep prin a vă spune câteva lucruri despre ce ni s-a cerut să facem și despre ce am încercat să facem în ultimele luni. Ni s-a cerut, sau cel mai important obiectiv al muncii noastre a fost să punem la dispoziție recomandări pentru actorii la ni s-a cerut să discutăm și să explicăm ce anume fac statele membre în uh, ceea ce privește abandonul școlar și să arătăm care politici funcționează în acest moment. Ni s-a cerut de asemenea să discutăm anunțat la începutul acestui an și am început prin uh, revizuirea statisticilor și literaturii naționale profesorilor, ai părinților, cu diferite organizații non-guvernamentale. Am discutat și cu reprezentanți ai elevilor și am discutat cu persoanele care uh, muncesc, uh, discută cu cei care abandonează școala uh, zilnic. Am, ne-am concentrat, după cum am spus, pe nouă state din toate regiunile um, Europei, țări în care există niveluri diferite de abandon școlar, uh, alte reduse și așa mai departe. În aceste nouă state sunt incluse Finlanda, Franța, Grecia, Irlanda, Lituania, uh, țările de jos, Pol- Polonia, Spania și Regatul Unit. Și aici ne-am concentrat pe Anglia. Poate vă întrebați uh, cine suntem noi și în ce organizații uh, activăm. Eu uh, lucrez într-o organizație care este activă în mai mult de 20 de în 9 uh, țări diferite. Pentru acest studiu au, exist, au la acest studiu au lucrat cercetători care au form, care au formări foarte diferite. Ce înseamnă acest lucru? noastră care se ocupă zilnic tocmai de această temă, care au contact cu cei care abandonează uh, școala și am avut uh, contact și cu cei care dezvoltă politicile referitoare la reducerea abandonului uh, școlar. Dacă este să trecem la studiul îns- însăși și la ce am găsit în acest studiu, astăzi este clar uh, că abandonul școlar nu reprezintă o temă importantă doar în Uniunea Europeană, ci peste tot în lumea. În țări cum este Statele Unite ale Americii sau Australia. Este o temă importantă din două motive. În primul rând, datorită impactului pe care îl poate avea asupra uh, fiecărui, fiecarei, fiecărui elev care părăsește școala și, de asemenea, datorită impactului pe care îl are asupra societății în general. Există multe uh, dovezi atât la nivel local, la nivel național și la nivel internațional că tinerii care abandonează școala vor fi dezavantajați din punct de vedere economic și social în comparație cu majoritatea uh, colegilor lor care și-au uh, continuat studiile și vor fi dezavantajați așadar în viața lor viitoare. Nu putem spune că acest lucru este valabil pentru toți cei care uh, abandonează școala. Există unii care uh, părăsesc școala, dar vor avea și o carieră importantă în decursul vieții. Acest lucru reprezintă însă excepția. Cei care abandonează școala um, au uh, tendința de a fi șomeri mai uh, mai târziu în decursul vieții decât colegii care și-au continuat studi- studiile. Aceștia se vor implica mai uh, degrabă în activități infracționale și uh, este posibil chiar să aibă probleme de sănătate mai mari. Ce înseamnă acest lucru? Abandonul școlar ca uh, fenomen social duce la costuri importante pentru societate. S-au făcut foarte multe eforturi în ultimii ani în sensul calculării costului concret al uh, acestui fenomen. Diferite studii din țări precum Irlanda, Finlanda și țările de jos uh, sugerează faptul că este uh, vorba de 1 până la 2 milioane de euro pierduți în decursul unei, uh, unei vieți din diferite uh, motive. Acest lucru înseamnă un cost anual de aproximativ 30.000 de euro pe an. Cei care au realizat aceste uh, studii însă sunt de părere că este vorba de costuri care sunt uh, subestimate în foarte multe cazuri și din acest motiv putem să spunem că dacă există niveluri ridicate de de abandon școlar în Uniunea Europeană, acest lucru va avea un impact asupra obiectivelor uh, europene legate de prioritățile strategiei 2020, uh, uh, creșterea inteligentă și inclusivă. Și acest lucru nu datorită doar impactului pe care l-am menționat înainte, dar există Uh, estimări că pe viitor doar un loc din muncă din 10 uh, va fi la dispoziția uh, unei persoane care a abandonat școala. Desigur, încă din anii 1990 s-a încercat rezolvarea acestei probleme, însă um, această problemă a devenit mai importantă abia din anul 2000, 2001 din acest an au apărut mai multe comunicări, mai multe linii directoare care au subliniat cât de importantă este această problemă și recent Comisia a publicat o comunicare în care se uh, prezintă un uh, plan de acțiune. Um, statele membre sunt uh, sprijinite din punct de vedere financiar, de exemplu, prin intermediul Fondului Euro- Social European, și există diferite uh, grupuri de, de muncă, există cadrul european pentru calificări, pentru calificări care contribuie la abordarea și rezolvarea acestei probleme. Cât de mare este această problemă? În acest moment, unul dintre șapte uh, tineri europeni uh, este o persoană care abandonează școala situația s-a îmbunătățit față de trecut când era vorba de 1 din 6, dar există în continuare. Această problemă este în mod special um, acută în uh, țările din uh, sudul Europei, dar și în țările mai mari din uh, Europa Occidentală. Există foarte multe uh, țări din estul Euro- Europei, cum este Slovenia, Slovacia, uh, Polonia, care uh, se bucură de o situație mai bună. În general, putem să vedem că există un uh, declin al uh, abandonului școlar, dar progresul este foarte lent. În uh, anumite state, de fapt, rata abandonului școlar a crescut. În același timp, există state precum Luxemburgul și Lituania care au registrat o scădere majoră a ratei de abandon școlar. Aș dori să spun câteva cuvinte despre cine este afectat și de ce. În primul rând, este foarte important să subliniem faptul că este, avem o problemă foarte complexă. O problemă cauzată de un proces și nu de un uh, eveniment unic. De, de obicei se manifestă mai mulți uh, factori care duc la o decizie luată după o perioadă lungă de timp. Anumiți factori sunt legați de uh, sistemul educațional din uh, școli, însă mai mulți factori provin din afara sferei uh, sistemului edu- educațional. Sunt legate, de exemplu, de situații personale sau ale familiei, um, situația economică sau a relațiilor cu uh, colegii. Nu există un exemplu tipic de elev care își care abandonează școala. Însă putem recunoaște anumite tipare, de exemplu, băieții uh, abandonează mai degrabă școala decât uh, fetele, elevii care vin dintr-un mediu de imigranți și așa mai departe. Ce fac statele membre în acest moment pentru a aborda această problemă? Credem că există trei tipuri de răspunsuri un răspuns uh, strategic, unul uh, preventiv și unul de reintegrare. La nivelul răspunsului strategic, există eforturi de a coordona um, activitățile diferitelor autorități, de a colecta date mai uh, bune și de a îmbunătăți politicile. În ceea ce privește prevenirea, aceste strategii de prevenire sunt, de fapt, două se adresează celor care se află, um, care riscă să abandoneze uh, școala și um, apoi este o strategie care reduce uh, riscul de dezangajare. Se încearcă oferirea unei a doua, a doua șanse celor care au abandonat deja uh, școala și acesta la nivelul de reintegrare. Există diferite exemple. În raportul nostru, în anexele noastre, veți găsi 180 de asemenea exemple pentru cei care sunt interesați să afle mai multe lucruri. Dacă este să vedem care sunt punctele forte ale abordării statelor membre în rezolvarea acestei probleme, aș dori să spun că există acest sentiment printre uh, oamenii cu care am uh, vorbit. Aceștia simt că există un angaja- angajament puternic politic în statele uh, respective. 43% dintre cei cu care am discutat au spus că angajamentul politic, după părerea lor, este unul puternic și doar unul din cinci uh, au, sim- au considerat că este vorba de un angajament slab. Cea mai mare îngrijorare a fost însă că nu întotdeauna angajamentul politic este susținut și de mijloacele financiare adecvate. Un alt punct foarte, după părerea noastră, este faptul că se manifestă o modificare în abordarea care există în statele membre. În unele state se manifestă o coordonare consolidată a autorităților uh, și actorilor care sunt implicați în influențarea vieții tinerilor. Unele state aplică unele politici foarte bune care duc, desigur, și la beneficii mari în statele respective. O evoluție pozitivă, după părerea noastră, este recunoașterea importanței uh, unei intervenții timpurii atât din punct de vedere al uh, prevenirii abandonului școlar înainte de manifestarea primelor simptome. De exemplu, ce înseamnă acest lucru în mod practic? În unele state acest lucru înseamnă că se îmbunătățește accesul la uh, educația preșcolară. Ce înseamnă acest lucru? În momentul în care încep uh, școala, elevii se află pe un pas mai egal. În ceea ce privește reintegrarea, există dovezi faptul că reintegrarea devine mai dificilă, cu atât mai dificilă cu cât uh, un uh, elev care abandona școala este inactiv. Deci reintegrarea ar trebui să fie începută cât mai repede posibil. Și există foarte bune, foarte multe exemple de țări care au politici uh, foarte bune în acest domeniu. Un alt punct foarte este următorul. Se pare că unele state au găsit o formulă de succes pentru reintegrarea um, optimă și această formulă include mai uh, anumiți factori cheie. Grupurile um, trebuie să fie cât mai mici pentru a exista un nivel adecvat de sprijin și de consiliere și cel mai important lucru, trebuie să existe o bună atmosferă care să se bazeze pe încredere și pe respect între profesori și între elevi. Există foarte multe dovezi care demonstrează succesul acestei abordări. Există o, provo- o, o provocare în aceste state legată de asigurarea uh, continuă a fondurilor financiare uh, pentru asemenea programe. Am găsit de asemenea exemple excelente în ceea ce privește politicile de prevenire. Există programe de mentori care funcționează foarte bine Rezultate foarte bune au fost înregistrate, de exemplu, în uh, state cum sunt țările de jos, prin, prin punerea la dispoziția unor stimulente financiare pentru școli în vederea reducerii abandonului școlar. De asemenea, sprijinirea școlilor profesionale a ajutat la reducerea abandonului școlar. Un alt punct important um, care a fost tot repetat, uh, ne-a fost tot repetat de toți cei activi în acest domeniu de mai multe ori, este foarte important să existe un mediu uh, de sprijin, un mediu uh, pozitiv în școală și acest lucru îi ajută pe cei care se află în riscul de a abandona școala. S-a subliniat de asemenea cât de important este să sprijinim ambiții uh, mari pentru toți studenții, indiferent de mediul din care provin aceștia. Aceștia trebuie să, uh, să aibă sentimentul că aparțin um, un grupului din care fac parte. S-a făcut un studiu asupra 1800 de elevi din uh, țările de jos și acesta a ajuns la concluzia că dacă se încurajează acest sentiment de apartenență la comunitatea școlară, acesta reprezintă cel mai important factor. Din punctul de vedere al impactului acțiunilor Uniunii Europene, am primit uh, răspunsuri foarte pozitive, deși există uh, diferențe între statele membre. Oamenii au sentimentul că Fondul Social European are cel mai mare impact asupra activităților din statele membre, deoarece uh, Uh, acest lucru permite concentrarea asupra um, activităților adecvate. De asemenea, 61%, aproape 2 din 3 dintre cei uh, intervievați, au uh, considerat că stabilirea unor uh, praguri clare a avut un, uh, a avut un impact foarte, foarte important pentru că astfel s-au putut, rezulta, s-au putut măsura rezultatele. Care sunt însă uh, punctele slabe în statele membre. Există o abordare uneori prea fragmentată și prea puțin coordonată în rezolvarea acestui, acestei probleme. O treime dintre experții cu care am uh, discutat consideră că nivelul de coordonare este slab sau chiar foarte slab. De asemenea, am văzut că se pune accentul prea mult pe um, proiecte în sine și nu pe modificarea abordării la nivelul autorităților. În uh, multe exemple, uh, în, în multe cazuri, uh, se consideră că trebuie revizuită curicula în școlile uh, secundare pentru a se pune mai mult uh, accent pe uh, competențele și pe abilitățile școlar- uh, elevilor. Uh, Apoi, există o lipsă de sprijin individual al, pentru elevi. În ceea ce privește recomandările, la nivelul Uniunii Europene, am considerat că trebuie continuate, trebuie continuate eforturile de a explica cât de complex uh, este acest fenomen al abandonului școlar. Sprijinim, de asemenea, monitorizarea evoluțiilor um, legate de um, natura și de uh, mărimea acestui fenomen și acest lucru trebuie să se întâmple și în cadrul statelor membre. Trebuie să există um, o orientare mai mare ori, în ceea ce privește obiectivele. Acum, cofinanțarea. Cofinanțarea este un lucru care um, este dorit și cerut de către statele membre. Și în acest context ar trebui să se acorde mai mare atenție pe viitor, de exemplu, uh, criteriilor, uh, criteriilor de uh, selectare, cum ar fi o abordare multilaterală și nu neapărat pe fiecare proiect în sine. Care ar fi recomandările pentru autoritățile locale și regionale? Statele care au o strategie uh, largă în, din acest punct de vedere și uh, care își uh, revizuiesc în mod constant această politică, cred că beneficiază în urma abordărilor. trebuie să se acorde atenția uh, necesară elevilor, cred că. Trebuie să există o colaborare între autorități, dar uh, cred că ar fi foarte bine dacă ar, uh, ar fi exist, dacă ar exista autoritate care are un rol concret de coordonare în acest domeniu. Și trebuie găsit până la urmă echilibrul adecvat între uh, prevenire uh, și uh, reintegrare, să se pună accentul pe prevenire și pe reintegrarea cât mai rapidă, pentru a ne asigura că cei care, își, care abandonează școala au șansa de a se reintegra în sistemul educațional și de a-și încheia studiile până la urmă. To um, tackling and developing policies, we also um, din, în cadrul acestei abordări uh, largi, cred că trebuie să ținem seama de cât de importante sunt contactele cu uh, studenții, cu organizațiile uh, elevilor, cu organizațiile uh, non-guvernamentale și susținem de asemenea implicarea mai uh, profundă a părinților și um, posibilitatea de a implica mai mult părinții uh, elevilor care sunt la risc, care se află în situația de a abandona școala. Este, um, este de asemenea foarte bine dacă se găsesc soluții locale la uh, asemenea probleme. În concluzie, aș dori să mă mai refer la, une, la unele aspecte pe care le-am uh, am, amintit deja. Uh, de exemplu, revizuirea curiculei școlare în anumite contexte uh, este foarte folositoare uh, pentru că astfel uh, pot fi adresate anumite probleme specifice ale unor elevi. De exemplu, un studiu din Spania în care au fost analizați 900 de elevi au ajuns la concluzia că unul din, din nou elevi au abandonat școala, deoarece au trebuit să repete un an și acest lucru i-a uh, influențat. De asemenea, este foarte bine dacă se fac uh, investiții în uh, consiliere de bună calitate. De exemplu, în punctele de, de tranziție de la um, școala generală, de exemplu, la liceu și este foarte, foarte bine dacă se sprijină integrarea în noua formă de învățământ. Am um, menționat uh, deja cât de util este să sprijinim existența unui mediu pozitiv în uh, școli și, de asemenea, uh, trebuie să sprijinim pe profesori, deoarece munca profesorilor nu devine mai ușoară și trebuie să găsim posibilitatea de a implica pe profesori în procesul de identificare a celor care sunt pe punctul de a abandona școala și în aceste eforturi, desigur, profesorii trebuie să fie sprijiniți. So, that's what I wanted to say about this. We have plenty of findings. Deci, ideea este că am constatat foarte multe fapte. Raportul nostru are câteva sute de pagini, abia rezumatul are 120 <coughs> și cu siguranță îl vom distribui în zilele următoare. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție cu plăcere. Nu am decât uh, un coleg aici uh, în echipa mea cu mine, dar dacă aveți întrebări la care nu pot uh, să răspund acum pe loc, mă voi consulta cu colegii mei și vă voi da răspunsurile ulterior. Thank you very much. Can we get... Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Haideți să aprindem lumina în sală. Thank you very much. Mulțumesc. Mulțumesc, doamne Nevala. Pensiv. A fost o prezentare foarte largă și putem recunoaște că ați muncit foarte mult pentru realizarea acestui studiu. Dorim să mulțumim și experților pe care uh, i-ați uh, găsit. Nu este întotdeauna foarte ușor să lucrezi cu experții uh, potriviți și sunt uh, convinsă că acest uh, studiu va fi foarte important dacă ne dorim să ajungem la acest uh, procent de 10% de abandon școlar în anul 2020. Neoastră ne-ați dat foarte multe indicii în ce dire, direcție ar trebui să mergem. Doamna Hannibal este raportoarea comisiei noastre în acest domeniu și sunt convinsă că va ține seama de lucrurile pe care le-ați uh, găsit dumneavoastră în studiul dumneavoastră. Aș dori să vă atrag uh, atenția asupra faptului că Parlamentul a cerut acest studiu, însă uh, ne-am bucurat foarte mult dacă Comisia ar ține de asemenea uh, cont de rezultatele acestui studiu. Cred că nu trebuie să inventăm încă o dată roata și uh, rezultatele acestui studiu cred că sunt importante. Acum o să deschid dezbaterea și rog colegii să pună întrebări sau să facă remarci dacă este cazul. Domnul Cavada. Merci, madame la Vă mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc, stimată doamnă, pentru munca pe care dumneavoastră și echipa de experți ați făcut-o atâta timp. Este, cred, singurul studiu aprofundat uh, pe care îl avem pe aceste chestiuni în Europa. Dumneavoastră ne-ați prezentat aici uh, câteva cifre și ne-ați spus că există niște costuri ale abandonului școlar care se calculează începând cu școala primară. Este vorba de câteva milioane de euro. Este un cost pe care îl calculați pe toată durata vieții este costul uh, unei lipse a carierei profesionale sau a protecției sociale? Ce presupune costul? Vă rog să-mi spuneți. Intervenție fără microfon din partea președintei. Kiitoksia, puheenjohtaja. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, foarte mult, mai întâi. Mulțumesc pentru că v-ați asumat munca de a face acest studiu pe o temă atât de importantă. Mă bucur că vă aflați aici uh, printre noi astăzi. Și acum să trecem la ceea ce ne interesează. În uh, prezentarea dumneavoastră, stimată doamnă, ați insistat pe faptul că trebuie să individualizăm uh, metodele de învățământ, să creăm o atmosferă propice și așa mai departe. Lucruri importante, desigur. Să nu uităm însă că în Uniunea Europeană avem și constrângeri bugetare și din această cauză clasele de elevi au tot mai mulți elevi. În plus, avem uh, obligații în termen de școlaritate, de învățământ, obligații care trec pe planul 2 în uh, aceste timpuri uh, destul de sumbre. Un lucru care, desigur, ne, ne liniștește. Ce părere aveți despre această evoluție? Și acum să trecem și la problema profesorilor. Ei trebuie să fie calificați, deoarece rolul lor este fundamental. Din studiul dumneavoastră, credeți că reiese că se ține cont suficient de gradul de pregătire și de formare al profesorilor în Europa? Avem noi destuli profesori calificați care să fie disponibili? Cam acestea sunt întrebările. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Cver. Ana, gospa predsednica, tudi jaz bi se rad zahvalil za to știu. Vă mulțumesc, doamna președintă. Și eu doresc să mulțumesc pentru realizarea acestui studiu. Este o întâmplare fericită că avem acest studiu tocmai înaintea discutării raportului, care se referă tot la abandonul școlar. Aș dori să mulțumesc și comisiei care și-a stabilit un obiectiv foarte ambițios și anume reducerea cu 10% a ratei abandonului școlar. Eu cred și sper că pe această bază vor fi îmbunătățite și sistemele educaționale în Uniunea Europeană. În acest moment avem o situație paradoxală. Discutăm despre problema îmbătrânirii societății, pe de altă parte, o trăime dintre tineri nu au un loc de muncă. Și, pe de altă parte, există uh, tineri care nu au niciun fel de uh, pregătire, nu au educație. Tinerii care au educație, pe de altă parte, nu pot uh, fi integrați în societate. Așadar, statele membre se confruntă cu o provocare importantă. Trebuie să devină mai active în rezolvarea acestei probleme, pentru că doar așa acești tineri vor primi o a doua șansă sau chiar uh, o a treia șansă dacă este necesar acest lucru. Nu ne putem permite să lăsăm singuri pe tineri. Din punct de vedere al costurilor, acest lucru ar putea să fie un uh, avantaj pentru noi. Intervenție fără microfon. Um, Vă mulțumesc doresc să mulțumesc și eu pentru acest studiu. Eu am redactat un aviz în comisia Ample tocmai pe această temă și mă bucură faptul că privim, că avem acum o altă perspectivă. Există aici un potențial enorm de care nu se profită din punctul de vedere al locurilor de muncă. Și după părerea mea, esențială este uh, abordarea uh, legată de prevenire, pentru a împiedica uh, abandonul școlar. Și uh, colegul Tacul a, a spus că profe, uh, pro, profesorii au un rol important din acest punct de vedere. Pe mine m-ar interesa și uh, dumneavoastră ați uh, atins acest aspect în studiul dumneavoastră. Din nou este vorba de uh, aspectul de uh, prevenire. Uh, în anumite state există niște măsuri foarte uh, stricte în care este implicată și uh, chiar și poliția în aducerea uh, elevilor la școală. Unii spun că aceasta este o soluție uh, universală care asigură, care asigură prezența la școală. Alții spun că um, totuși nu aceasta ar fi direcția la care ar trebui să mergem. Poate dumneavoastră ne puteți spune exact care este situația cu asemenea măsuri. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna uh, Bena Rapatu. Oui, merci. Uh, moi, je, je me suis... Da, mulțumesc. Pe mine mă interesează foarte mult uh, problema copilor care sunt abandonați. De fapt, de ce abandonează un copil școala? Pentru că foarte adesea rezultatele pe care le obține la școală sunt proaste. Își spune bietul copil, nu pot să fac față, deci mai bine mă las. Așadar, cum se face evaluarea? Se evaluează capacitatea unui elev care stă la școală pe o bancă așezată uh, timp de câteva ore în șir sau se evaluează capacitatea lui în materie de cunoștințe de a învăța? Trebuie să ne punem uh, apoi uh, întrebare, o întrebare în legătură cu abordarea pedagogică să ne gândim la care sunt căile de învățare și de însușire a cunoștințelor. Există studii care ne arată că există copii, există tineri care sunt mult mai receptivi la cunoștințe pe care le asimilează pe cale vizuală sau auditivă. Deci, uh, există și alte metode decât cele pasive de însușire de cunoștințe. Și deci trebuie să le dăm posibilitatea acestor copii să aibă acces și la alte metode. Eu vin dintr-un mediu uh, destul de uh, obișnuit al societății, adică tai cum era muncitor și um, cunosc destul de bine problema tinerilor care încearcă să pătrunde pe piața muncii. Ei, pedagogia mi se pare esențială. Și am fost în Germania și am văzut că acolo lucrurile se petrec total altfel. Este foarte important să fii activ în procesul acesta de achiziție de cunoștințe. Și uh, adesea copiii pe care îi întâlnesc și care au abandonat deja școala le spun, uh, păi noi nici nu prea știm ce se făcea la școală, nu prea eram prezenți. Deci trebuie să lucrăm uh, pe proiecte care să le dea copilor răspunsuri la întrebările de ce să mă duc la școală, de ce e important să învăț. Eu, um, ca și copil, pot să vă spun că în Franța am descoperit, am trăit un lucru care mi se pare esențial, și anume că este foarte important să înveți cum să înveți. Există metode de dezvoltare cognitivă care sunt uh, foarte bune și care trebuie integrate în um, abordările pedagogice. Mai aveam uh, de spus uh, câte ceva în legătură cu importanța următorului lucru. Trebuie să avem o uh, deschidere a minții pentru a putea acumula cunoștințe, dar asta înseamnă să nu avem probleme sociale, economice, afective. Dacă un elev se confruntă cu probleme de ordin social, psihologic, afectiv, el nu poate să aibă o abordare pozitivă a procesului de învățare. Asta înseamnă că avem nevoie de pluralitate disciplinară, de pedagogi adecvați, de asistenți sociali, de medici, de asistenți uh, didactici, de tot felul de oameni care să ne permită o abordare holistică a fenomenului. Este foarte important apoi să existe o formulă de sprijin individualizată. Și uh, un ultim lucru de subliniat în Franța, actualmente există o dezbatere cu privire la însoțirea copiilor și orientarea lor. Adică un copil care se regăsește într-un profil, într-o filieră pe care el n-a ales-o și care nu corespunde aspirațiilor sale de viitor, cu siguranță că nu va continua filiera aceea și o va abandona. Prin urmare, trebuie să pregătim oameni care să-i îndrume pe acești copii și orice orientare în uh, timpul școlarizării este esențială. Mulțumesc. Mulțumesc. Uh, aș avea și eu câteva remarci. Cred că pentru ceea ce ne-am uh, propus noi să reducem rata abandonului școlar, pentru acest lucru avem nevoie de profes- profesori mai bine pregătiți sau altfel pregătiți și poate acest lucru a lipsit puțin din prezentarea dumneavoastră. Nu este vorba până la urmă de a preda uh, conținutul unor uh, cărți, ci trebuie să arătăm copilului pe ce drum o poate lua. Deci, faptul că avem uh, la dispoziție, să spun așa, mai puțin copii, poate reprezenta un avantaj, deoarece ne putem ocupa mai mult de fiecare copil în sine. Putem să uh, îi uh, sprijinim mai mult uh, creativitatea. Nu este așa că, că elevii care abandonează școala nu pot să facă uh, nimic. Însă pentru acest lucru avem nevoie de profesori care pot să facă acest lucru, avem nevoie de mai mulți pedagogi sociali care să asigure că elevii sunt mai bine pregătiți pentru piața muncii. Și apoi avem nevoie de un uh, alt conținut în uh, programul școlar. Cred că colegul Bischi a spus în cadrul unei alte discuții următorul lucru. Trebuie să fim atenți ca acești uh, elevi să se orienteze înspre meserii um, în care au și în care au și șansa de a găsi un loc de muncă. Și nu trebuie să uităm aici uh, meseriile simple. Nu trebuie toată lumea să se pregătească pentru aceeași uh, meserie de avocat sau de medic. Și meseria de pantofar, de exemplu, poate să fie una um, foarte bună. Mă bucur așadar că și Comisia a acceptat că acest lucru reprezintă o uh, o prioritate și că va aborda această, această temă în la întâlnirea ministrilor de responsabil pentru cultură. Acestea au fost remarcile mele și acum o să vă dau posibilitatea de a răspunde. Doamna Nevala. Aveți cuvântul, stimată doamnă Nevala. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările și comentariile adresate. Trebuie să spun că sunt întru totul de acord cu observațiile făcute aici și uh, să știți că ele sunt prezente în raportul nostru. Prima întrebare era legată de costuri. Ei bine, studiile la care m-am referit eu sunt trei studii separate din trei țări diferite. Deci uh, sunt uh, diferite ca metodologie, dar toate includ costuri care se calculează pe baza pierderii venitului. De exemplu, unul dintre studii arată că un an în plus de școlarizare poate aduce 70.000 de euro pentru uh, elevul respectiv pe parcursul vieții sale, în plus. În plus, există și uh, costuri cu uh, programele de asistență socială, se pierd bani la impozite, și mai există și uh, elementul infracționalității și al sănătății. Există multe studii care demonstrează faptul că cei care abandonează școala sunt mult mai expuși riscului de a fi implicați în activități infracționale. S-a mai făcut un comentariu în legătură cu uh, numărul de elevi dintr-o clasă și numărul de profesori. Uh, E bine, aceste lucruri ne preocupă și pe noi și uh, cred că îi preocupă pe mulți dintre cei cu care am vorbit. Am vizitat țări care au uh, crescut foarte mult finanțarea pe care o alocă combaterii abandonului școlar, dar în același timp reduc fondurile pentru cei care au nevoi speciale, de pildă. Acest lucru sigur că ne îngrijorează destul de tare, pentru că dacă reduci uh, fondurile pentru serviciile acestea de bază, înseamnă că vei crește nevoia pentru politici uh, dedicate mai târziu. În ce privește numărul de elevi într-o clasă, sigur că aceasta e o problemă importantă, mai ales uh, dacă avem de-a face cu tineri supuși unor riscuri sporite numărul de elevi într-o clasă trebuie să fie mic. Mai ales când avem de-a face cu copii care deja au abandonat școala. Și, în plus, um, ca să prevenim abandonarea abandonul școlii, știu că se dau de multe ori fonduri pentru a reduce mărimea claselor de elevi și avem uh, dovezi că aceste lucruri funcționează, dar, cum spuneam, e nevoie de un pachet de măsuri. În ce privește formarea profesorilor, nu am analizat uh, această problematică în detaliu, dar atunci când am vorbit cu diversi uh, actori, am găsit foarte, foarte puține exemple de eforturi uh, consacrate în mod special acestei problematici, fie că este vorba despre reformare inițială sau continuă. Deocamdată nu avem dovezi că ar fi existat uh, vreo creștere masivă a numărului de formări pe această temă. Dar uh, acest lucru a fost subliniat în mod clar de reprezentanții profesorilor cu care am stat de vorbă, deci este o nevoie. Apoi, um, nu știu dacă putem să forțăm copiii să meargă la școală. În țările pe care le-am analizat, noi nu am găsit exemple în care să se fi folosit poliție uh, pentru a aduce copiii la școală. Am auzit de astfel de politici, nu știu dacă era vorba despre Germania sau chiar de Belgia, deci um, am auzit doar vag, nu le cunosc uh, foarte bine. Eu una pot să spun că um, echipa noastră de cercetători și dovezile arată că nu poți să obligi pe cineva să învețe. Trebuie să găsești uh, niște alternative adecvate pentru acești tineri. Unele metode pot să funcționeze foarte bine în unele țări, metode precum uh, prezentarea unor oportunități de a încerca tot felul de cursuri de pregătire profesională timp de un an. Deci, iată, trebuie să găsim uh, soluțiile cele mai potrivite pentru tinerii respectivi, să vedem uh, ce interesează. Există deci politici foarte utile care le permit tinerilor să încerce timp de un an o, o pregătire profesională după care să poată să continue studiul pe această filiere sau să schimbe dacă doresc, dacă nu se pot adapta. Sunt întru totul de acord cu ceea ce au spus uh, unii dintre vorbitori despre importanța îndrumării, despre faptul că trebuie să ne asigurăm că tinerii aleg uh, care era cea mai potrivită pentru ei, pentru că altfel vor renunța. Da, sunt de acord cu importanța consilierii, a sprijinului și a unei formări mai adecvate pentru profesori. Vă mulțumesc. Acum îi dau cuvântul uh, și lui Adam Poconi. Te rog. Um, just a few comments. Mulțumesc foarte mult, doamne președinte. Am doar câteva observații, pe cele mai substanțiale le păstrez pentru mai târziu. Acum vreau doar să spun că educația reprezintă o prioritate majoră pentru întreaga Uniune Europeană. Consiliul European a adoptat uh, acea țintă de 10% până în 2020, în iunie anul trecut. Iar uh, anul acesta, în ianuarie, Comisia a propus un pachet care uh, deja este cunoscut, conține acea comunicare ce enumeră metode prin care putem combate abandonul școlar. Există un document al serviciilor Comisiei cu multe exemple de politici și analize și propunere pentru o recomandare a Consiliului. Recomandarea a trecut deja prin Consiliu și uh, întregul pachet a fost uh, primit uh, cu căldură de Consiliu. Recomandarea a fost adoptată luna trecută de Consiliul pentru Educație. Așadar, statele membre care sunt cele competente pentru a rezolva această problemă, au competență exclusivă, privesc către Uniunea Europeană pentru a le ajuta să învețe din bună practici, să le arate ce se întâmplă la nivel european și să învețe din uh, analizele și cercetările relevante efectuate. Țin să mulțumesc Parlamentului pentru că a comandat acest raport și mulțumesc și doamnei Nevala pentru uh, această contribuție foarte valoroasă la procesul deja declanșat. Vom înființa un grup de lucru la nivelul statelor membre pentru a însoți punerea în aplicare a recomandărilor, în special uh, pentru a asigura împlinirea acelui angajament al statelor membre de a avea abordări uh, cuprinzătoare pentru combaterea abandonului școlar până la finalul 2012. Cred că studiul dumneavoastră este foarte important pentru că aveți analize detaliate pe țară și va contribui mult la acest proces. Vreau să mai menționez uh, încă un raport pe care tocmai l-am uh, lansat. Am lansat deja cererea de ofertă. Este vorba despre un studiu la nivel european cu privire la o a doua șansă uh, pentru educație. Este vorba despre forme neconvenționale de a-i reintegra pe cei care au abandonat școala. Vrem să-i putem reintegra în sistemul de învățământ tradițional. Pentru că, așa cum s-a spus, avem nevoie de abordări mai flexibile, mai individualizate pentru a răspunde la nevoile de învățare ale elevilor. Avem deja destul de multe exemple în legătură cu această abordare de tip a doua șansă, exemple care nu au fost preluate și integrate pentru că poate nu sunt cunoscute. Dar avem deja o cerere de uh, proiecte și uh, procesul e în curs. Îți mulțumesc, Adam. Cu aceasta încheiem această discuție. Mulțumesc din nou dumneavoastră și colaboratorilor dumneavoastră. Ajungem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi, care se referă la aceeași temă, dar din punctul de vedere al raportoarei noastre, doamna Hannibal. Aveți cuvântul. Thank, thank you. Mulțumesc, doamnă președinte și vă mulțumesc pentru ocazia de a putea uh, face acest raport. Mă bucură foarte mult faptul că am putut să fac acest raport, ce deci am mai făcut unul privind abandonul școlar precoce și pot să vă spun că multe lucruri sunt uh, asemănătoare. Îi mulțumesc doamnei Nevala pentru studiul pe care ni l-a prezentat și pot să vă spun că multe elemente din raportul meu provin din acest studiu. După cum s-a spus, e singurul studiu de acest fel care ne oferă informații foarte valoroase și mă bucură foarte mult faptul că am putut să ascult această prezentare și să aflu despre conținutul acesteia. Abandonul școlar precoce e clar una din provocările cele mai mari. Peste, 9, peste 6 milioane de copii au părăsit școala în 2009 fără să aibă un certificat de învățământ secundar și în jur de 15% dintre aceștia nu terminaseră decât școala primară. Un mare număr dintre aceștia ajung să fie în șomaj, deci vedeți cât de gravă este problema. După cum am auzit, în 2003 statele membre au hotărât să reducă la sub 10% rata panoului școlar până în 2010, însă din păcate doar 7% din țările membre au reușit acest lucru. Deci, doar 7 țări au reușit, deci încă 20 trebuie să o facă. Deci s-a hotărât că reducerea ratei de abandon școlar până în 2020 la sub 10%, deci urmează să fie una din țintele cheie din strategia 2020. E foarte bine că noi aici, în această comisie, discutăm despre o problemă majoră cu care se confruntă Uniunea Europeană și că discutăm despre unul din obiectivele care trebuie îndeplinite. În raport mi s-a spus cine sunt acești copii care abandonează școala. E fricoșător când ne dăm seama că unul din șapte copii sunt practic uh, catalogați, considerați ca fiind copii care abandonează școala prea repede sau precoce. Să nu există o definiție clară. Eu am folosit definiția folosită de comisie. E vorba de persoane între 18 și 24 de ani care au uh, încheiat uh, cursul au, și au întrerupt învățământul după, după gimnaziu. bineînțeles că nu există aici niciun element care să ne poată face să prezicem clar cine va abandona școala. Cei care abandonează școala de vreme sunt diferiți. Motivele acestora sunt diferite. Știm însă că anumite categorii sunt, mai expuse. De exemplu, cei care au rezultate proaste. Și e interesant că în primii ani de școală, diferențele în ce privește performanța uh, sunt mai puțin pronunțate. Însă, de-a lungul timpului, după ce se chinuie din ce în ce mai mult, copiii își pierd motivația. Asta, uh, pe de-o parte. Pe de altă parte, cei care au rezultate bune au tendința să rămână la școală însă nu putem uh, analiza acest fenomen în mod izolat. Are o legătură strânsă cu alți factori, cum ar fi sărăcia, abuzurile, mediul familial și studiile arată că copiii ai căror părinți sunt uh, slab calificați sau abandonat la rândul lor școala, au și ei tendința să facă același lucru. Atunci când copiii sunt încurajați să rămână la școală, au tendința să o facă. Când lipsesc aceste încurajări, abandonul devine mai probabil. Există și alți factori comuni, cum ar fi disparitățile regionale, despre care am auzit, și diferențele între mediul rural și cel urban. Ratele de abandon școlar precoce sunt mult mai mari în rândul minorităților etnice și al populațiilor imigrante, în special în rândul romilor. Deci, iată o problemă care trebuie să-i facem față. De asemenea, există și o problemă legată de sex. Fetițele au o probabilitate mult mai mică de abandon școlar decât băieții. Deci rata la fete e de 13%, iar la băieți de 17%. Deci trebuie să ținem cont și de acest lucru. Când am citit cifrele legate de costurile abandonului școlar precoce, am fost destul de șocată. Între 1 și 2 milioane de euro de-a lungul vieții și am văzut clar cum se ajunge la această sumă. Și pe lângă urmările economice mai sunt și altele. Abandonul școlar timpuriu are un impact negativ asupra creșterii economice și uh, creează instabilitate socială. Prin urmare, e absolut esențial să se intervină pentru a um, folosi potențialul acestor tineri, atât pentru ei cât și pentru societate mai ales acum în această perioadă de greutăți economice, nu doar în Europa, ci peste tot. Argumentul economic e cel care se impune și pe el ar trebui să insistăm. Dacă am reduce abandonul școlar timpuriu cu doar 1%, am avea peste jumătate de milion de tineri calificați anual. Și dacă să ne uităm la modul cum funcționează ocuparea, cererea pentru locuri care necesită un nivel ridicat de abilități, deci vedem că acest factor este deosebit de important. Știm de asemenea că învățarea permanentă a celor care abandonează școala fără certificat gimnazial e la un nivel mai scăzut. Calificările educaționale sau lipsa acestora pot crea în mod clar sărăcia pe viitor. Aceste persoane au mult mai puține opțiuni în ceea ce privește intrarea pe piața de muncă și de multe ori trebuie să lucreze în posturi slab calificate. Dacă împiedicăm abandonul școlar tiburiu, întrerupem ciclul sărăciei intergeneraționale și promovăm creșterea economică. Abandonul școlar are și o consecință socială mai imediată, deoarece este asociat, de, e asociat cu o rată mai ridicată a comportamentului antisocial, cu sarcinile nedorite, și alte probleme. E clar că nu există o soluție unică, e o problemă complexă care trebuie abordată prin intermediul unei serii de intervenții și inițiative. Nici o măsură în sine nu va fi eficientă dacă nu este completată de alte măsuri. Avem însă nevoie de o abordare personalizată, deoarece, așa cum am auzit, mulți factori cauzează abandonul școlar timpuriu. Și trebuie să încercăm să soluționăm problema în interesul elevilor. În raportul meu recomand un lucru. Fiecare gimnaziu să aibă un serviciu de consiliere pentru ca elevii cu probleme să poată găsi astfel soluții. Școlile nu au uh, doar un rol de învățământ, ei au, ele au și un rol de îndrumare Ideea de a trebui să începi să muncești, de asemenea, poate fi uh, intimidantă pentru uh, elevi. De aceea e necesară îndrumarea și consilierea profesională. Să vă dau un exemplu din Marea Britanie, țara pe care o cunosc cel mai bine. Este o organizație numită Connection Service, înființată în 2001 combină servicii de tineret și uh, orientare profesională. Deci ei oferă consiliere și sprijin personalizat tinerilor. Și au introdus o serie de măsuri inovatoare în abordarea lor și să recunoaște, sunt uh, destul de cunoscuți pentru succesul lor. Procesul de reintegrare a tinerilor uh, uh în sistemul școlar trebuie să înceapă cât mai repede, iar problemele de comportament sau alte probleme trebuie soluționate imediat ce apar. Dacă nu, se vor înrăutăți. Și cu cât putem uh, soluționa mai bine aceste probleme, cu atât mai bine. Mai bine. De asemenea, să vedem care sunt metodele de predare din școli. Anumite școli renunță la metodele de testare convenționale în unele cazuri. Școlile ar trebui să încurajeze mobilitatea elevilor um, între filiere um, convenționale sau profesionale, deși să existe un evantai mai larg de opțiuni. Asta le va crește motivația de a rămâne la școală și le va da de asemenea și un spectru mai larg de cunoștințe pentru a găsi un loc de muncă ulterior. De asemenea, numărul de elevi pe clasă ar trebui să fie mai redus, mai ales atunci când elevii au probleme de comportament. Astfel, elevii s-ar bucura de o atenție individuală sporită, ceea ce ar avea un impact pozitiv asupra abandonului școlar. Pentru asta e nevoie de asistent social care să lucreze împreună cu profesorii, asistenții didactici. Deci astfel se poate acorda o atenție sporită copiilor care au nevoie de asta. De asemenea, calitatea primilor ani de școală are un impact asupra celor care abandonează școala destul de precoce. Știți că în raport se vorbește despre asta. E important să ne uităm ce se întâmplă și în primii ani de școală. Deoarece e clar că nu putem face categorii din uh, parcursul școlar al elevilor. Totul este practic un flux continuu. Deci așa ar trebui să abordăm lucrurile. De asemenea, sunt importante legăturile cu părinții și comunitatea. Când am redactat raportul celălalt, mi-am dat seama cât de importante sunt acestea, aceste legături. Aici trebuie să includem și elevii mai în vârstă și trebuie să existe legături clare între serviciile sociale și de asistență socială, de ONG-uri, organizații private, toți cei care sunt implicați în aceste politici naționale. De asemenea, e important să se înființeze rețele constituite din actori proveniți din zone diferite ale comunității pentru a ușura depășirea de către persoane a obstacolelor pe care le au. Părinții și în special părinții copilor cu handicap de asemenea, trebuie implicați drept uh, parteneri competenți. În ceea ce privește implicarea părinților și colaborarea acestora în, în școli, deci trebuie făcute eforturi. De asemenea, să vedem situația minorităților etnice, indiferent de ce înseamnă asta. E clar că acest lucru este înțeles diferit de la o țară la alta. În zonele urbane, multe dintre aceste comunități, mai ales în Marea Britanie, în orașele mari și în restul Europei, de deci se regăsesc, se află astfel de comunități. Acum, soluții care oferă a doua șansă sunt foarte importante. Trebuie să încurajăm uh, elevii care au abandonat școala să se întoarcă la școală cât mai ușor cu putință. Deci e clar că preferăm ca aceștia să nu abandoneze școala în primul rând, însă dacă asta se întâmplă, trebuie să le permitem să se poată întoarce pe băncile școlii și să fim uh, să înțelegem care sunt dificultățile lor. Deoarece pe termen lung, clar vor avea de câștigat, deși la început le e greu să înțeleagă de ce e bine să se întoarcă la școală. Aceste soluții care oferă a doua șansă sunt clar utile. Mă bucur să văd că statele membre analizează această problemă și că așteaptă ca Uniunea Europeană să aibă un rol în ceea ce privește abandonul școlar uh, timpuriu, mai ales în ceea ce privește evaluarea și cercetarea. E încurajator să văd că această problemă a abandonului școlar uh, este luată în serios. Și mă bucur că există și uh, grupul de lucru la nivel de state membre care va face ca fiecare stat membru să aibă o strategie națională până la sfârșitul anului viitor. Deci, într-adevăr, se fac progrese și mă simt uh, chiar privilegiată uh, Uh, să pot prezenta acest raport care sper să aducă o contribuție la soluționarea acestui fenomen. Vă mulțumim, doamnă Hannibal. Acum colegii pot interveni. Hanu. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ihan. Mulțumesc. Foarte pe scurt. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc, doamne Hannibal, pentru munca excelentă pe care a făcut-o. Pot să vă spun că și pe mine mă entuziasmează foarte mult acest subiect. Și doamna Hannibal vă apreciez foarte mult pentru angajamentul dumneavoastră în domeniu. Acum câteva sugestii în legătură cu conținutul acestui raport. Noi, ca factori de decizie europene, ar trebui cumva să le transmitem un mesaj statelor membre și să le spunem că statele membre ar trebui să folosească niște indicatori de măsurare a situației care să poată fi comparabili. M-am întâlnit cu mai mulți miniștri ai învățământului și mulți mi-au spus că nu au probleme legate de abandonul școlar în unele state reprezintă sub 10% din numărul total de elevi. Vă, dau seama, vă dați seama că problemele sunt foarte mari și de aceea metodele de măsurare a fenomenului ar trebui să fie aceleași peste tot. Ja, ja sitä painotellaan, niin ehkä sinne avem o strategie de pregătire a profesorilor în Uniunea Europeană și cred că această strategie ar trebui să includă uh, și uh, recunoașterea faptului că într-adevăr ne confruntăm cu această problemă a abandonului școlar timpuriu. Și ar trebui să le punem la îndemână profesorilor niște modalități pentru a face față. Un alt lucru acum, situația economică. Situația e foarte gravă, însă nici măcar țările cele mai bogate nu își pot permite acest abandon școlar, deoarece costul asupra societății este foarte mare și lucrurile ar trebui privite pe ansamblu. Nu ar trebui să facem reduceri bugetare în domeniul învățământului fără să ne gândim la implicațiile acestor reduceri. Ar trebui să investim în educație, în educația din primii ani de școlarizare. Deci nu trebuie reduse fondurile disponibile pentru uh, învățământ ci din potrivă. un alt uh, finlandez primește acum cuvântul, domnul vicepreședinte. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Acest proiect de raport uh, e foarte bun, deci vă mulțumesc tuturor. Îmi place foarte mult faptul că în raport uh, se menționează importanța sprijinului și îndrumării acordate acestor tineri. Am auzit asta și în timpul prezentării făcute de doamna Nevala. Nivelul de consiliere este deocamdată insuficient. Ar trebui de asemenea să ne întrebăm cum îi putem încuraja pe tineri să recurgă la aceste servicii de consiliere. Deoarece din experiența mea la școală, elevii sunt uh, întotdeauna uh, reticenți atunci când li se propun astfel de servicii. Deci trebuie să încurajăm să ia legătura cu profesorii și să ceară sfaturi. Mulțumesc. Adam, ai din nou cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să mulțumesc și doamnei Hannibal pentru un raport care, după părerea mea, este unul, va fi un uh, raport foarte important și care vine la, un, la momentul potrivit, deoarece ne aflăm în momentul în care începem noi eforturi în acest domeniu. Am avut uh, diferite obiective pentru anul 2010, obiective care nu au fost atinse. Acest lucru a fost reafirmat și a primit o importanță politică uh, mărită. Um, datorită tuturor motivelor afirmate deja în această uh, dimineață. Aș dori să mă refer la o cifră. De ce este vorba de un imperativ atât de important în acest moment? Um, șomajul între tineri în acest moment este la aproximativ de 20% și în creștere. Uh, șomajul printre cei care au abandonat școala este la de aproximativ 50%, tendința în creștere. Deci dacă ne dorim să depășim criza economică, acest lucru reprezintă uh, un aspect foarte important din strategia noastră. Trebuie să ne asigurăm că folosim la maxim tot potențialul pe care îl avem la dispoziție, indiferent de forma în care acesta se exprimă. Comisia aș dori, ar dori să sublinieze um, faptul că prevenirea este întotdeauna mai bună decât tratamentul. Cu cât intervenția are loc mai devreme, cu atât uh, beneficiile vor fi Uh, mai uh, durabilă. Suntem de acord că o a doua șansă reprezintă un factor important. Nu putem să-i abandonăm uh, pe cei care au ajuns în această situație. Desigur, sperăm că rata abandonului va scădea, însă cel mai uh, important aspect aici este că această a doua șansă trebuie să ducă înapoi în sistemul uh, educațional și la obținerea unor uh, competențe recunoscute. Există anumite exemple care arată foarte clar că cei care au această a doua șansă nu vor obține calificări care le permite să reintre pe piața muncii. Sunt de acord și că îndrumarea reprezintă un aspect vital și este un lucru care nu este, care este primit cu reticență tocmai de cei uh, care au nevoie de această îndrumare. Există lucruri, uh, vești bune și vești proaste dacă este să analizăm acest domeniu. Um, vestea uh, bună este faptul că acest abandon reprezintă rezultatul unui proces îndelung. Există întotdeauna simptome care pot fi recunoscute și care pot fi abordate de politicile noastre. Acest lucru se întâmplă în mai multe state membre și poate felul de jos reprezintă cel mai bun exemplu unde se, dacă te concentrezi pe uh, simptomele timpurii, acest lucru reduce rata uh, abandonului școlar nu este desigur un lucru ușor de făcut, deoarece, cum s-a spus, abandonul școlar este un, este un fenomen uh, care implică mai multe uh, sectoare. Mul, mai mulți factori sunt importanți și, așadar, mai mulți actori ar trebui să fie implicați pentru a asigura o abordare coerentă. Și acest lucru uh, variază, este diferit de la o regiune la alta, de la o uh, țară la alta și Drept urmare, nivelul abandonului uh, școlar poate fi diferit. Și, într-adevăr, statele membre s-au angajat au spus că vor avea strategiile, uh, strategii naționale, însă acestea trebuie să fie suficient de flexibile și din punct de vedere al obiectivelor pentru a putea face față tuturor acestor uh, niveluri și cauze diferite de la o regiune la alta. Așadar, avem nevoie în continuare de date concrete. Foarte puține state în acest moment colectează în mod cuprinzător motivele uh, abandonului școlar și care este rata exactă în uh, fiecare regiune. Poate asta ar fi cel mai uh, important factor. Trebuie să fie coordonate măsurile uh, luate și trebuie să găsim uh, mixul uh, potrivit indiferent că este vorba de uh, prevenire, de combatere și de măsurile de reintegrare. În uh, toate aceste zone de intervenție trebuie să fie uh, bine coordonate. Acest lucru înseamnă că la nivel național trebuie să existe orientare înspre atingerea unor obiective, dar trebuie să existe și flexibilitatea care să permită uh, eficientizarea acestui mix de măsuri. Cred că în acest uh, punct poate interveni Uniunea Europeană și cred că studiul și raportul Parlamentului European vor fi foarte utile. După părerea mea, acestea sunt importante în uh, trei zone. În primul rând, în ceea ce privește coordonarea, deoarece uh, măsurile despre care discutăm sunt măsuri care trebuie luate la nivelul statelor membre. Pe de altă parte, statele membre pot învăța multe lucruri din cele întâmplată în alte state membre. Am avut această metodă de coordonare în cadrul uh, grupului de, dacă nu mă șer, 17 state în care se ocupa de incluziunea socială și în toamnă vom stabili un nou grup uh, înalt care va urmări uh, strategia de implementare așa cum am uh, recomandat-o noi și cred că raportul Parlamentului va avea un rol important aici. Noi vom lansa din propria noastră inițiativă mai multe studii prin uh, intermediul cadrului programului cadru de cercetare pentru a vedea ce măsuri funcționează într-adevăr și care uh, măsuri politice au fost cele mai eficiente și am putea face lucruri uh, cum uh, ar fi o conferință pe care am uh, organizat-o anul trecut referitoare la școli. Acolo au fost subliniate diferite aspecte care ne-au arătat că dacă implicăm um, întreprinderile locale în acest proces, acest lucru este eficient, deoarece elevii pot vedea Um, care este activitatea angajaților uh, întreprinderilor respective. Un lucru care reprezintă o abordare foarte eficientă. Noi putem ajuta nivelul european dacă oferim uh, prin seminarii uh, exemple de cele mai bune practice. Apoi putem să avem o abordare prin intermediul programului de învățare pe întreg parcursul vieții sau urmașul acestui program. Există exemple foarte bune, de exemplu prin parteneriatul uh, Comenius, care se concentrează pe schimbul de bune uh, practici și experiențe între uh, indivizi, autorități locale și școli. Astfel se poate vedea din nou foarte concret care sunt lucrurile care funcționează și care sunt experiențele concrete. Nu este vorba de o abordare de sus în jos, impusă din turnul nostru de fildeș de la Bruxelles, ci este o abordare de, de jos în sus, de la bază în sus. Apoi, nu trebuie să uităm fondurile structurale, care reprezintă de departe cea mai mare sursă de investiții în pregătire, în infrastructură, inițiative politice în cadrul statelor membre. Există aici un potențial enorm, un potențial care uh, poate nu este folosit atât de eficient pe cât ar fi uh, posibil. Există un uh, raport din partea Curții de Conturi din anul 2006 uh, care este uh, îngrijorător. Au ajuns la concluzia că nu există un impact al acestor uh, fonduri structurale asupra reducerii aban- abandonului școlar. De ce? Pentru că măsurile nu erau co- coordonate, nu erau uh, măsuri coerente în cadrul statelor membre. Deci este nevoie de o abordare mai cuprinzătoare în ceea ce privește folosirea fondurilor structurale la nivelul strategic național. În noua fază în care intrăm, cred că este important ca fondurile structurale să fie folosite într-un mod mai coerent. Acesta ar fi rezumatul muncii care ne așteaptă și mulțumim Parlamentului pentru acest raport și îl vom studia uh, cu mare atenție. Vă mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc, îți mulțumesc, Adam. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Susana? Nu? Atunci închidem și acest punct de pe ordinea de zi Doamna Hannibal, vă mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor este la amiază, zilei de 7 iulie. Ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi, aprobarea deciziilor luate de coordonatori. Aș dori să vă aduc aminte că am anulat întâlnirea noastră de la sfârșitul lunii august. Deci vă rog să vă uh, modificați uh, programul. Există obiecții la acest lucru? Deci am rezolvat și punctul 9. Acum trebuie să ne întoarcem la punctul 8. Sunt corectate. Termenul de, depune, de depunere a amendamentelor este uh, miercuri 6 iulie. Ajungem la punctul 10, chestiuni diverse. Văd că nimeni nu are nicio remarcă.